financiare ale UE, combaterea fraudei. Domnule Iavor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Raportul în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE este unul din cele mai importante rapoarte pe care le discutăm anual în Parlamentul European. Nu doar pentru că vorbim de bani, și de foarte mulți bani publici, ci și pentru că în momente de criză, așa cum se întâmplă în acest moment, trebuie să reconstruim încrederea în instituții. Și asta este un subiect cheie pentru instituțiile europene și pentru orice politician european responsabil. Trebuie să îi asigurăm pe cetățenii Uniunii Europene că banii lor sunt folosiți în mod adecvat, transparent și sunt cheltuiți într-un mod care respectă regulamentele UE. Raportul pe care îl discutăm anual oglindește în general avizul Comisiei Europene și în acest an am avut un raport foarte bun și detaliat. Bineînțeles, Parlamentul, ca de obicei, are propriile priorități și propriile teme de ridicat în dezbatere. Raportul pe care l-am votat în Comisia pentru Control Bugetar uh, se bucură de susținere largă din uh, partea tuturor grupurilor uh, politice. A fost votat aproape în unanimitate la Comisia Cont. În principal ne concentrăm pe două niveluri de protecție ale intereselor financiare ale UE. În primul rând, protejarea încasărilor, veniturilor din surse proprii. Și din această perspectivă, cred că este extrem de important să subliniem că frauda cu TVA este în mod clar de competența UE. Pentru că TVA-ul face parte din sistemul de resurse proprii. Discrepanța TVA este îngrijorătoare nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul statelor membre, pentru că această discrepanță a ajuns la 168 de miliarde de euro în 2013. Deci salutăm Comisia Europeană și susținem o, o direcție clară și puternică în ceea ce privește sfera de aplicare a TVA-ului. Dar trebuie să includem uh, această directivă și în sfera de competență a procurorului european pentru a fi eficienți. În urmă cu câteva zile, Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport special în ceea ce privește TVA-ul și a spus că sistemul european privind TVA-ul nu este suficient de eficient. Datele de la statele membre nu sunt fiabile, schimbul de informații între statele membre nu funcționează așa cum trebuie, autoritățile fiscale nu cooperează în mod eficient și nu există competențe de investigare a fraudei cu TVA la nivel transfrontalier. Trebuie să subliniem de asemenea și problemele cu rata de recuperare, pentru că în 2014 vorbeam de 24%, ceea ce este practic uh, din punct de vedere istoric cel mai scăzut punct și acest lucru trebuie să se schimbe. Al doilea nivel de protecție a intereselor financiare este cheltuirea adecvată a resurselor europene. Statele membre și Comisia au uh, responsabilitate partajată pentru implementarea aproximativ 80% din bugetul european, deci Comisia are foarte multe lucruri de făcut. Avem nevoie de o gestionare financiară sănătoasă atunci când cheltuim fonduri europene și aceasta ar trebui să fie combinată cu uh, o abordare cât mai corectă. Uh, am acceptat directiva privind uh, achizițiile publice, dar este important să verificăm și implementarea acesteia. Trebuie să menționez de asemenea și indexul de corupție din raportul nostru și trebuie să vorbesc despre raportul bianual anticorupție al Comisiei, pe care îl așteptăm cu mare nerăbdare la Parlament și sperăm că în acest an va include și un al 29-lea capitol despre instituțiile europene și o protecție mai bună pentru avizorii de integritate în Uniunea Europeană și în statele membre, pentru că aceștia sunt extrem de importanți în lupta împotriva corupției. Cred că împreună cu raportorii din umbră. Am avut o cooperare foarte bună. Am pregătit un raport care, după părerea mea, se poate bucura de sprijinul dumneavoastră la vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum doamne Gheorgheva. Mulțumesc, doamnă președinte! Stimați eurodeputați, în numele Comisiei aș dori să Mulțumesc uh, Comisiei pentru Control Bugetar, în special uh, raportorului Benedek Iavor, pentru raportul pentru 2014 în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și să-mi exprim uh, mulțumirea pentru angajamentul Parlamentului European, angajament ferm de a combate frauda. Suntem pe deplin de acord cu această abordare, salutăm analiza rapor, din, din raport și numeroasele recomandări valoroase cărora le vom da curs. Doresc pe această cale să ilustrez câteva dintre recomandările cheie și felul în care punem noi problema față de acestea. În primul rând, în ceea ce privește raportarea neregularităților. Parlamentul a cerut pe bună dreptate să fie îmbunătățită comparabilitatea datelor furnizate de statele membre, în așa fel încât să avem o imagine care să fie inteligibilă și care să ne permită să tragem anumite concluzii. În anul 2015 am adoptat un nou regulament în ceea ce privește raportarea neregularităților și am uh, lansat cu participarea experților naționali și pregătirea unor noi linii directoare în ceea ce privește acest gen de raportare. În baza acestui procedeu vor exista noi date care să fie mult îmbunătățite în ceea ce privește uh, confirmarea sau analizarea neregularităților. Deci va fi un sistem nou, îmbunătățit, care să devină operațional în cea de-a doua jumătate a lui 2016. În al doilea rând, avem strategii naționale antifraudă și, așa cum subliniat raportorul, avem obligația împreună cu statele membre de a face ceva la acest capitol. Statele membre devin mai eficiente la combaterea fraudei, lucru care devine clar în momentul în care vedem că sunt detectate și anchetate mult mai multe cazuri. 100, 1649 de cazuri per total, uh, mai mult decât în anul 2013. Iar rata de recuperare trebuie să fie și ea îmbunătățită, pentru că trebuie să fie mare. Noi credem că pot fi făcute mult mai multe și la nivelul prevenirii, detectării, urmăririi, anchetării și sancționării uh, faptelor de fraudă. Iar dacă statele membre sunt de acord cu o strategie națională antifraudă, atunci foarte bine. Exact cum sugerează Parlamentul European. La ora actuală, acest sistem este voluntar și nu obligatoriu. A fost adoptat de către cinci state membre. Încurajăm și alte state membre să facă asta. Noi deja lucrăm foarte bine cu statele membre care au luat-o pe această cale în așa fel încât să uh, putem îmbunătăți uh, situația în funcție de schimbul de bune practici. În al treilea rând s-au menționat și achizițiile publice. După raportul special al uh, Curții de Conturi, în ceea ce privește achizițiile publice, Comisia acum încearcă să îmbunătățească felul în care funcționează sistemul de gestionare a neregulilor, cu posibilitatea de a avea interoperabilitate între diferitele baze de date pentru a utiliza în maniera cea mai bună datele de care dispunem și să îmbunătățim transparența. Noi știm că transparența este prietenul cel mai bun al contribuabilului. Deci cu cât îmbunătățim uh, situația la acest capitol, cu atât vom proteja mai bine interesele financiare. Trebuie să publicăm numele beneficiarilor, iar în legislația în vigoare deja se prevede asta și uh, e conținut în legislație și tipul de informație care trebuie oferită. Apoi, indicatorii de corupție în al patrulea rând. În ceea ce privește statisticile și indicatorii de corupție în statele membre, există diferențe semnificative la nivelul definițiilor, la nivelul practicilor de înregistrare a statisticilor. Deci, pe termen mediu, trebuie să rezolvăm și aceste finețuri în așa fel încât să existe o uh, mai bună disponibilitate a datelor cu privire la actele de corupție. Profit de această ocazie pentru a vă spune că, da, noi uh, lucrăm la raportul bianual anticorupție care va fi disponibil în anul 2016. În al cincilea rând, follow-up în ceea ce privește toate recomandările la nivel național și crearea Uh, biroului uh, procurorului european. Credem că anchetarea infracțiunilor uh, la acest capitol este un lucru esențial și trebuie să se întâmple mult mai multe în statele membre în așa fel încât recomandările OLAF să fie respectate și să se ofere feedback față de acțiunile întreprinse. Noi credem că cu crearea uh, procurorului european vom reuși să realizăm foarte multe la acest capitol și uh, în ceea ce privește valoarea 883 din 2014 cu privire la anchetele OLAF de încheiat până în anul 2017, acestea vor oferi o mare oportunitate în acest sens. Ca și raportor, noi credem că frauda cu TVA ar trebui să facă obiectul parchetului european, lucru care ar trebui uh, inclus în regulamentul PIF, și este foarte important ca mandatul parchetului să fie foarte ferm la acest capitol. Discuțiile între colegislatori ar trebui să ajungă la un rezultat ferm cât mai repede cu putință, ca să avem cel mai bun parchet uh, european pe care ni-l putem imagina. Nu în ultimul rând a apărut o întrebare la comisie despre ce putem face noi cu privire la independența Comisiei de Supraveghere OLAF deci la nivelul secretariatului. Pe data de 4 martie am luat o decizie la comisie în acest sens. Am adoptat o propunere pentru un amendament la regulamentul OLAF în așa fel încât să transferăm secretariatul Comisiei de Supraveghere la comisie. Astfel, sperăm să existe o acțiune rapidă din partea legislatorului pentru a adopta această propunere, în așa fel încât uh, orice conflict de interese manifestat sau perceput să fie eliminat. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea din această seară. Mulțumesc, doamna comisar. Îi dau cuvântul domnului Lunes pentru un minut în numele Comisiei INTA. Mulțumesc, doamnă președinte. E vorba, e, e una să vorbim despre irosirea banilor contribuabililor, dar fraudarea acestor bani este cu totul altceva. Comisia și OLAF trebuie să meargă la următoarea, să treacă la următoarea viteză. Am citit uh, raportul și am auzit tot felul de povești despre fraudă în politica de coeziune sau cu subvențiile agricole. În al doilea rând, cred că acest raport ar fi putut să intre mai în detaliu în ceea ce privește prevenirea, pentru că vorbim de cazuri de fraudă și prevenirea este mai bună decât repararea situației. Și el cere o nouă agenție, încă o agenție europeană, o a treia agenție pe lângă Eurojust, pe care le avem și pe OLAF. Și mă întreb dacă oare chiar este necesar acest lucru sau n-am putea să facem lucrurile mai eficiente. Mulțumesc! Domnul Vaughan este înscris la cuvânt, dar nu-l văd, nici pe domnul Iejec, deci trecem la doamna Breso, în numele Comisiei AFCO. Grazie, președinte. <laughs> Andiamo in fretta, datele assenti. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Văd că ne grăbim, având în vedere că nu sunt colegii prezenți în sală, dar vreau să subliniez uh, că trebuie să păstrăm încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene și să ne asigurăm că acestea respectă principiile Uniunii. Și pentru asta trebuie să avem o protecție eficientă a instrumentelor financiare ale Uniunii Europene. Așa cum a spus și Comisia, fraudarea bugetului este proporțională cu lipsa de controle adecvate în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene. Și cred că trebuie să facem o distinție între fraudă și eroare. Și trebuie să combatem atât frauda cât și erorile care sunt cele mai frecvente tocmai pentru a ne asigura că autoritățile de gestionare sunt mai bine informate în acest sens, astfel încât ele să poată face o distinție mai clară între fraudă și eroare. O eroare care se poate datora diverselor dificultăți pe care vom încerca să le eliminăm atunci când vine vorba de o mai bună legislație. Cred că avem nevoie de o distinție foarte clară între aceste două categorii, fraudă și eroare, pentru că asta poate să-i ajute pe utilizatori și ne poate ajuta să-i găsim și pe cei care fac fraude. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Pitera în numele PP, un minut și jumătate obowiązkiem instytucji zarówno europejskich jak i narodowych jest dbałość o pieniądze doamnă președinte. Orice instituție trebuie să aibă grijă de banii contribuabililor. Trebuie să acționeze ca un gardian în ceea ce privește cheltuirea acestora. De aceea, prevenirea problemelor și neregulilor ar trebui să fie o prioritate de vârf. Pentru că corupția și frauda merg și în beneficiul uh, criminalității organizate și a organizațiilor teroriste și subminează instituțiile și democrația europeană. Au un impact asupra competitivității Uniunii Europene în economia globală. Însă, lupta aceasta este foarte dificilă pentru că sistemele administrative sunt diferite și de aceea Comisia ar trebui să facă eforturi în mod sistematic. Trebuie să recupereze fondurile uh, Trebuie să asigure colectarea eficace a resurselor proprii și să impună niște norme comune de raportare. Acestea sunt foarte importante în combaterea corupției. Proiectele selectate ar trebui să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Comisia Europeană ar trebui să promoveze și norme pentru protecția denunțătorilor de nereguli și să susțină accesul la baze de date, accesul la informație. Însă, propunerea pentru susținerea financiară pentru jurnalismul de investigație transfrontalier, e bine, acești jurnaliști și-ar pierde independența dacă ar trebui să primească bani de la buget și ar trebui să-și dezvăluie sursele. Vreau să mulțumesc raportorului pentru o bună cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pirinski, în numele SND, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, sunt de acord cu raportorul că am avut un proces foarte util de pregătire a acestui raport și cred că rezultatul poate contribui la creșterea încrederii cetățenilor că interesele lor financiare sunt protejate așa cum trebuie. Vreau să subliniez trei puncte din raportul nostru și aș dori să solicit și observațiile doamnei comisar. În primul rând, întreruperile și suspendările. Cred că este foarte important să subliniem ceea ce se află în raport, și anume că acestea ar trebui să fie utilizate în conformitate cu temeiul juridic adecvat și în contextul unui lucru pe care eu îl consider foarte important, și anume că s-a adoptat un mecanism de avertizare timpurie și vreau să vă invit să comentați în ceea ce privește așteptările legate de crearea unui sistem cuprinzător de detecție timpurie și de excludere pe care Comisia urmează să-l propună. Și sunt perfect de acord cu colegii care au spus că prevenirea este elementul cel mai important. În al doilea rând, problema fondurilor gestionate direct, doamnă comisar. Este îngrijorător că există această creștere a uh, greșelilor și a neregulilor legate de fraudă în 2014. Comisia ar trebui să vină cu explicații detaliate și să spună ce măsuri va lua. Și în al treilea rând ați subliniat uh, problema raportării corecte. Eu sunt uh, de acord cu colegii și cu ceea ce scrie în raport că această situație este nemulțumitoare, nu avem o imagine foarte clară și ne bazăm pe eforturile pe care le-ați menționat pentru a face o schimbare pentru uh, raportul de anul viitor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Macovei în numele ECR, două minute. Mulțumesc. În 2014, statele membre au raportat 1650 de fraude în valoare de cinci sute patruzeci de milioane de euro despre această cifră vorbim și numai pentru un an de zile. aceștia nu sunt bani europeni în mod abstract ci sunt banii cetățenilor europeni sunt banii noștri. comisia trebuie să își asume integral răspunderea pentru recuperarea acestor bani. de asemenea comisia trebuie să mențină reguli stricte pentru întreruperea și pentru suspendarea plăților indicatorii pentru măsurarea corupției din statele membre trebuie folosiți asta este una din măsurile urgente minime care trebuie adoptate. o altă măsură urgentă protecția avertizorilor de integritate a whistleblowers experiența uh, celor care lucrează în instituții europene și care au dezvăluit ilegalități a fost de multe ori traumatizantă și ca atare sunt tot mai puțini astfel de avertizori de integritate ceea ce pe noi ne face să pierdem bani. Uh, trebuie modificat regulamentul și acești oameni trebuie protejați. Uh, o altă măsură publicarea acordurilor cu companiile de tutun cu toate companiile de tutun acordurile trebuie uh, trebuie publicate asta ca să împiedicăm în cea mai mare măsură în care putem contrabanda cu tutun de asemenea uh, cer uh, ca acel carusel al tva urilor pentru fonduri europene să devină infracțiune în directiva privind protecția intereselor financiare și să se oprească acest uh, asalt al statelor membre al majorității statelor membre care nu doresc ca acest caruselul tva urilor să fie infracțiune fraudarea banilor europeni de tva să fie infracțiune. de asemenea Uh, o măsură obligatorie și urgentă este adoptarea regulamentului procurorului european. Uh, toți banii noștri sunt în același coș și dacă ei sunt furați într un stat membru uh, se fură de fapt de la noi toți. mulțumesc. mulțumesc doamnă macovei. Domnul Ali, două minute în numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte Domnul vicepreședinte Gheorgheva, dragi colegi, în primul rând aș dori să îl felicit pe raportor pentru un text foarte bun și mulțumim domnului comisar Gheorgheva pentru intervenția detaliată. Cazurile de fraudă europeană dăunează grav uh, reputației Uniunii Europene. Trebuie luate așadar toate măsurile în așa fel încât să protejăm bugetul european. Raportul anual al Comisiei în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii vine cu mecanisme de prevenție și corectare, acțiuni luate de comisii, de serviciile Comisiei pentru a corecta cheltuielile eronate. Uniunea Europeană și statele membre au o răspundere partajată pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și pentru combaterea fraudei. Este esențial însă ca toată lumea să conlucreze pentru a proteja eficient aceste interese. Pot confirma aici că Comisia acționează exact așa cum a descris doamna Gheorgheva. Raportul în ceea ce privește protecția intereselor financiare trebuie să includă și uh, Uh, raportarea neregulilor și uh, măsura în care se fac anchete. Sunt mai multe măsuri prezentate și în ceea ce privește raportarea și controlele. E nevoie de un sistem de indicatori și pentru a măsura nivelul de corupție în statele membre și să amendăm regulamentele în așa fel încât să-i protejăm pe avertizorii de integritate. Domeniile politice cu risc sunt uh, contrabanda cu tutun, bunurile contrafăcute uh, și achizițiile publice. Trebuie să combatem comportamentul fraudulos cu fondurile europene. Anchetele și rolul OLAF sunt bine subliniate aici, iar în ceea ce privește bugetarea în funcție de performanță, acesta este un principiu foarte important. Nu în ultimul rând, ar trebui să găsim echilibrul între control și apărarea beneficiarilor. Avem nevoie de o gestionare mai bună a bugetului și de politici mai puternice, menținând, ținând în frâu uh, neregulile bugetare. Mulțumesc, domnul Vali, în numele EFDD. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Atunci când guvernele pro-europene încearcă să protejeze contribuabilii, și interesele acestora în uh, Europa devin eurosceptici. Și mie mi se pare că trebuie să avem o cooperare de plină și schimb de informații și transparență, așa cum se solicită în directiva PIF. Nu putem accepta irosirea fondurilor europene și a fondurilor uh, regionale sau altor fonduri. Uh, Strategiile antifraudă la nivel național și autoritățile care se ocupă de asta trebuie să se implice mai mult și trebuie să avem un schimb de informații fiscale și bancare, pentru că și asta ne va ajuta să oprim uh, valul uh, destul de răspândit de evaziune fiscală. Cred că uh, până la urmă a existat acest scandal uh, Lyon și a creat o reacție negativă. Mulțumesc. Domnul Sinianidos, un minut. Doamnă președinte, e foarte important să legiferăm în domeniul serviciilor și mecanismelor pentru a combate frauda în Uniunea Europeană și trebuie să luăm în considerare rezultatele acestor rapoarte și concluziile pentru a elabora politici pentru a repara greșelile. Ar trebui să simplificăm procedurile și normele referitoare la cheltuirea banilor și la veniturile din resursele proprii, astfel încât să nu mai avem atât de multe regle, nereguli. În 2014 uh, am avut nereguli în valoare de multe milioane de euro, ceea ce necesită o revizuire uh, Uh, revizuirea în favoarea acestui fond pentru Turcia de 3 uh, miliarde uh, este cu semnul întrebării, pentru că sunt foarte multe nereguli tocmai în fondurile de preaderare pentru Turcia, pentru cooperarea transfrontalieră. Deci aici sunt fraude. Și Serviciul pentru combaterea fraudei spune că Turcia nu este un partener fiabil, iar instituțiile europene uh, Uh, consideră că acum este momentul să plătească Turciei pentru a restrânge fluxurile de imigranți către Europa? Mulțumesc. Mulțumesc. Am ascultat pentru că ați fost foarte, foarte rapid. Domnul Sarvama, un minut și jumătate. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, în primul rând, doresc să îl felicit pe domnul Iavor, raportorul, pentru o muncă comprehensivă. Cu bugetul anual al Uniunii avem de-a face cu 150 de miliarde de euro bani veniți de la contribuabili. Cetățenii, pe bună dreptate, vor să știe că acești bani nu sunt bani cu care se fac manevre. Vestea proastă este că în anul 2014 538 de milioane de euro din cheltuielile europene au fost afectate de fraudă, ceea ce este inacceptabil și trebuie corectat ca atare. Controlarea uh, felul în care sunt utilizați banii și pedepsirea actelor de fraudă sunt lucruri absolut esențiale, dar pentru a ajunge la acest rezultat trebuie să se întâmple trei lucruri. 1. Comisia trebuie să fie cât mai proactivă pentru a urmări felul în care sunt folosiți banii. 2. Statele membre, la rândul lor, trebuie să fie uh, trase la răspundere pentru uh, furnizarea de date corecte și pentru urmărirea proiectelor finanțate prin bani europeni. 3. Să avem un obiectiv comun. Dar aceste lucruri trebuie să fie și rezultate, nu doar discutate aici la Strasburg. Deci sper că statele membre ascultă, eu sunt convins că Comisia ascultă. Mulțumesc. Domnule Sarvama, aveți un cartonaș albastru, îl acceptați? Îl acceptați, domnul Sarvama? Da, bun. Domnul Rubici. Am o întrebare către domnul Sarvama. Avem uh, Olaf la ora actuală. Ce merge prost? De ce nu se descurcă Olaf? De ce avem nevoie de o nouă agenție? N-ar fi mai bine să restructurăm Olaf? Din păcate n-am primit uh, o traducere. M-ați întrebat, cred eu, că uh, de, de ce avem nevoie de o nouă agenție, de ce avem nevoie de parchetul european. Uh, Uh, când avem Olaf și poate ar fi mai bine să restructurăm Olaf. Îl felicit pentru felul în care m-a învățat germană profesorul meu. Deci noi nu avem uh, aici uh, o marjă de manevră pentru a trata frauda. Doar autoritățile naționale au asta, însă ele nu pot să fac, o facă în plan transfrontalier. Deci există o lacună uh, și cred că uh, asta așteaptă acum Comisia, să acopere această lacună și așteptăm și noi de vreo 15 ani, deci a sosit momentul să se întâmple ceva. Urmează doamna Ayala Sender, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Încă o dată, în acest an, avem o dezbatere pe marginea bugetului un buget care este din ce în ce mai precar și sub o presiune din ce în ce mai mare pentru că avem din ce în ce mai multe priorități și urgențe. Raportorul a subliniat în mod deosebit modul în care ar trebui să ne protejăm încasările la buget. Și a spus de asemenea că în ceea ce privește frauda și în special frauda cu TVA, am pierdut o sumă mai mare decât întregul buget pe 2016. Și acest lucru nu poate continua așa. Tocmai de aceea avem nevoie de o directivă care să acopere măsuri de combatere a fraudei cu TVA, astfel încât să putem combate în mod eficient acest tip de fraudă și să avem până la urmă bugetul de care avem nevoie. Nu aveam două minute, domnul președinte? Nu, îmi pare rău, nu aveți decât un singur minut. Din păcate pentru dumneavoastră, domnul Arnott, un minut. If this report is in, on the dacă acest raport tratează lupta împotriva fraudei uh, în Uniunea Europeană, atunci pierdem, pentru că în fiecare an sunt miliarde de euro pierduți uh, în nereguli uh, care nu sunt bine detectare, raportare, avem întârzieri de luni, de zile, avem creșteri de 191% din, în fraudă de la an la an și frauda cu TVA TVA-ul este unul dintre sistemele cele mai birocratice, sisteme de colectare a taxelor cunoscut uh, uh, în întreaga lume. Așadar, ar trebui să privim care nu doar problemele, ci și cauzele acestora. Și tot timpul cerem mai multă Europa, mai multe agenții, uh, un parchet european la nivel european. Dar fiecare problemă Uh, este întâmpinată cu aceeași soluție. Mai mult, mai mult, mai multă Uniune Europeană. Dacă oamenii de acasă, din regatul, de la mine, din regatul unit ar ști uh, câte putere vrea Uniunea Europeană, ar vota pentru ieșirea din acest club pentru totdeauna. Domnul Zdechovski, pentru un minut și jumătate. Ah, ah, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc pentru faptul că ascultați activ, cu mare atenție, tot ce se spune aici și doresc să mulțumesc raportorului. Din punctul nostru de vedere, acest text este foarte bun. Corupția este un fenomen major cu un impact important asupra intereselor financiare ale Uniunii, prin urmare asupra intereselor tuturor cetățenilor europeni. Pierdem 120 de miliarde de euro anual și mă tem că nu e ușor să combați corupția. Ba din potrivă, e foarte, foarte greu, dar ține nu doar de răspunderea Comisiei, ci și de răspunderea fiecărui stat membru să combatem corupția. Trebuie să luptăm împreună împotriva corupției, deoarece corupția este dușmanul nostru numărul unu aici. Trebuie să-l combatem cu sancțiuni foarte, foarte dure. Statele membre trebuie să poată cheltui eficient fondurile europene, cu un simț al răspunderii și cu o, cu o valorizare maximă a acestor sume. Iar dacă resursele noastre nu sunt utilizate în mod eficient, atunci să venim cu sancțiuni. Acest raport este foarte bine echilibrat, ne oferă, cu o soluție, ne, ne oferă o soluție foarte bună și mi-aș dori ca toată lumea să participe la implementarea soluției. Mulțumesc, domnul Liberațchi. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule raportor. Cred că un lucru important este că vedem nevoia de a proteja interesele financiare ale Uniunii. Pentru că acest lucru nu este întotdeauna foarte evident. Este important să arătăm că fondurile europene și fondurile statelor membre ar trebui să fie protejate și că acesta este un scop comun, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pentru a proteja aceste interese, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea începând cu o cheltuire adecvată a resurselor. Dacă vom continua să tratăm cheltuielile drept simple cheltuieli și nu investiții, atunci lucrurile nu vor funcționa. Alte 650 de milioane au fost uh, uh, cheltuite la uh, aeroporturi. Domnul Novakov, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Întotdeauna am crezut că trebuie să acordăm prioritate obiectivității și intereselor cetățenilor noștri. Dar în acest raport vedem ceva mult mai interesant decât uh, elementele pentru și contra. Și mai degrabă că avem nevoie de o abordare comună care trebuie să treacă prin Uniunea Europeană. Ne bucurăm să vedem diferența între eroare și fraudă. Erorile se datorează procedurilor foarte greoaie. Adesea, beneficiarii preferă să iau un credit bancar la nivel național decât să se adreseze fondurilor europene și tocmai de aceea avem nevoie de reguli mult mai clare și mult mai simple. Mă bucur să văd că țara mea a fost menționată ca exemplu pozitiv care și-a prezentat erorile chiar înaintea auditului Comisiei Europene. Și mă bucur de asemenea să văd munca doamnei comisar în acest uh, domeniu. Domnul Balcitis, un minut. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă vicepreședinte Gheorgheva. Eu uh, am fost raportorul pentru raportul pe anul 2013 și văd că numărul fraudelor nu a scăzut, ci a crescut. În anul 2014 am pierdut peste 3 miliarde de euro. Cu toate acestea, doar o mică parte din acești bani sunt recuperați de, patele, de statele membre. Una dintre problemele este probleme este că statele membre primesc multe fonduri din partea Uniunii Europene, dar nu au obligația de a furniza date de calitate cu privire la modul în care cheltuiesc acești bani. Deci Comisia trebuie să instituie un sistem de colectare de informații care să ne permită să vedem cum anume um, sunt utilizate fondurile în statele mm. membre, cum sunt puse în aplicare recomandările OLAF. Nu mai putem să tolerăm această situație. Comisia ar trebui să-și asume rolul. Mulțumesc, dragă colega. Începem uh, faza procedurilor, uh, intervențiilor spontane, mă scuzați. Domnul Poșpisil, văzut cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat cu mare, mare atenție ce a spus doamna comisar Gheorgheva. Este foarte important să facem diferența între nereguli tehnice și nereguli uh, care apar pur și simplu. E foarte important parchetul european. Zece ani de zile am fost activ pe acest subiect în Cehia și este un uh, subiect care mereu și mereu a fost întâmpinat cu o poziție puternică. Cred că ne păcălim dacă credem că această instituție a rezolvat toate problemele. Vorbim despre nereguli, neregularități. Uh, sunt unii care um, sunt uh, responsabili și aceștia vor fi trași la răspundere în plan național. Chiar dacă procurorul ar putea supraveghea uh, Uh, întreaga procedură. Până la urmă, instanțele naționale sunt direct vizate, de aceea trebuie să îmbunătățim cooperarea transfrontalieră. Mulțumesc, doamna Grapini, un minut. Mulțumesc, doamna președinte, comisar, stimați colegi. Eu consider raportul extrem de important, având în vedere nivelul de fraudă existent în piața internă. Frauda generează corupție și corupția, evident, afectează statele membre, cetățenii, de fapt, din statele membre, creând costuri de sute de miliarde de euro anual. Foarte grav este că, pe lângă diminuarea bugetelor naționale, corupția poate contribui la finanțarea activităților desfășurate de rețele de teroriste și corupția subminează până la urmă încrederea cetățenilor în democrație. cred că este nevoie de îmbunătățirea controalelor dar doamnă comisar cred că este mai importantă prevenția s a mai spus acest lucru. este păgubos pentru cetățenii unui stat atunci când se întrerupe finanțarea sau se suspendă plățile pentru că din cauza unei greșeli suportă consecința toți cetățenii țării. cred că este nevoie de mai multă simplificare a procedurilor pentru că sunt foarte multe erori și nu uh, uh, greșeli intenționate. în uh, cheltuielile cheltuirea fondurilor și bineînțeles în raportările care se fac. nu cred în instituții suplimentare de aceea nu susțin uh, procurorul european cred în prevenție foarte mult. Mulțumesc, Bugetul Uniunii Europene ar putea să fie protejat de către Olaf Olaf trebuie să detecteze și să ancheteze frauda și corupția. Și orice activități uh, care conțin nereguli sau ilegalități. Și cu toate acestea avem 4,42 de miliarde de euro pierduți prin nereguli. Consecința este cu 36 mai multe nereguli în buget față de anul 2013. OLAF a fost creat de către Uniunea Europeană pentru a combate corupția și frauda în statele membre. Și Olaf nu face nimic pentru a contribui, pentru a oferi asistență în combaterea fraudei uh, prin impozite care are loc în Uniunea Europeană. În ceea ce privește ludarea taxelor de către marile companii care își uh, externalizează fondurile către uh, paradisurile fiscale. Olaf trebuie să facă mai mult în acest sens, trebuie să contribuie la combaterea tuturor neregulilor împotriva Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Șoltes, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să-l felicit pe colegul Iavor pentru buna cooperare și pentru acest text. Doresc să abordez două probleme. Odată, în ceea ce privește comerțul ilegal cu tutun, se pierde mult, se pierd uh, uh, bani publici până la 37 uh, de miliarde de euro, după anumite estimări. Iar noi, bineînțeles, trebuie să întreprindem acțiuni ferme în numele contribuabilului european. Iar în ceea ce privește plățile și achizițiile publice, am constatat aici că apar foarte multe erori și am putea face un calcul pentru a ne da seama cum este afectat bugetul european. E nevoie de măsuri. Visul de a avea un parchet european este departe de a fi realizat. Iar până la urmă instituțiile eh, de stat trebuie să facă mai mult. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Maritici. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doamna comisar, Ați spus că transparența este cel mai bun prieten al contribuabilului și sunt de acord cu dumneavoastră. Este de asemenea cel mai bun prieten în lupta împotriva corupției. Tocmai de aceea este important să știm în secolul 21 că toate statele membre ar trebui să poată, printr-un simplu click pe internet, să știe către cine s-au făcut plățile, uh, și cine au fost beneficiarii diverselor proiecte. Acest lucru este cel mai important lucru. Așa îi putem împiedica pe cei care se află în conflict de interese să folosească în mod neadecvat uh, fonduri uh, publice. Uh, Comisia Regii a spus că educația este foarte importantă și ar trebui să existe o bază de date a beneficiarilor politicilor de coeziune pentru a putea afla unde se află nereguli și unde se poate face prevenirea. Mulțumesc! Mulțumesc! Am uh, încheiat cu doamna Maletici uh, um, procedura intervențiilor spontane, așa încât îi dăm cuvântul doamnei Gheorgheva. Thank you very much for all the, uh... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, pentru toate sugestiile și recomandările dumneavoastră. O să încerc să răspund uh, tuturor acelora care au adresat mai ales întrebări comisiei și permiteți-mi să încep cu rolul prevenirii. Așa cum a spus domnul Pirinski, noi instituim sisteme de alertă timpurie care să ne permită să integrăm diverse baze de date astfel încât, așa cum s-a spus în ultima intervenție, să putem să vedem de unde vin banii, cine este beneficiarul acestora și apoi să ajungem uh, pe linia trasabilității la originea uh, fondurilor. Acum avem sisteme multiple care nu um, pot comunica între ele și aceasta este o problemă pe care facem mari eforturi să o rezolvăm. În inițiativa Bugetul focalizat asupra rezultatelor vrem să creăm o modalitate prin care să vedem nu doar felul în care circulă banii, ci și care sunt uh, beneficiile, care este randamentul, acest, impactul acestor bani, ceea ce va dura niște timp, dar eforturile sunt structurate și bine focalizate și, așa cum am spus în cuvântul meu introductiv, deja în trimestrul următor vom vedea deja o operaționalizare, o mai bună integrare a acestor sisteme. În al doilea rând, s-a vorbit despre importanța separării neregulilor de fraude. Sigur că frauda este fenomenul cel mai periculos, este un cancer al societății, dar este și uh, chestiunea care este mai dificil de detectat, pentru că activitățile frauduloase sunt făcute cu eforturi uh, și cu uh, tehnici abile de a oculta ceea ce se întâmplă, ceea ce înseamnă pentru noi două lucruri. Unu, să simplificăm normele astfel încât să fie mai greu de creat uh, o situație neclară și astfel s-ar putea reduce frauda, dar și neregulile. Și în al doilea rând, în analiza pe care o facem, trebuie să punem accentul mai clar asupra lecțiilor învățate atunci când descoperim fraudă, ce înseamnă acest lucru pentru sistemele Uh, existente, cum pot fi ele modificate pentru a preveni uh, repetarea fraudei. Și aici ajung la capacitatea instituțională. În momentul de față ne lipsește ciocanul în mână, pentru că știm din activitatea OLAF că sunt nereguli sau, mai grav, că sunt fraude. Pentru că noi transmitem informația înapoi către autoritățile naționale și ele sunt uh, cele care trebuie să acționeze. Și în țările unde sistemele juridice au lacune, ele nu pot să acționeze. Știm că se vorbește aici doar de 24% din fonduri care sunt recuperate și nu e vorba doar de fraudă aici, ci și de bani din nereguli. Noi la comisie ne-am gândit că biroul uh, procurorului european, că parchetul european va Uh, constitui tocmai acest ciocan cu care să putem să acționăm în cazul fraudelor. Din păcate am văzut că textul uh, diluează propunerea noastră inițială, suntem îngrijorați de acest lucru și ne-am exprimat îngrijorarea, mai ales uh, pentru faptul că ta, frauda cu TVA pare să fie exclusă acum din mandatul uh, Uh, EPO al procurorului uh, european, ceea ce înseamnă că o categorie importantă de potențiale abuzuri nu poate fi acoperită. Sigur că statele membre trebuie acum să-și încheie deliberările pe marginea textului parchetului european, dar sunt de acord cu aceia dintre dumneavoastră care ați spus că, bun, trebuie să aducă o valoare în plus. Nu avem nevoie de o instituție nouă de dragul ei, ci pentru a ne putea face treaba în mod mai eficace. S-a spus uh, o chestiune foarte importantă, și anume, suntem puternici atunci când oamenii au posibilitatea de a uh, um, se exprima, protecția celor care semnalează neregulile este critică aici și încercăm să vedem ce putem face pentru a susține statele membre, uh, pentru ca acestea să-și consolideze și să-și extindă legislația pentru protecția denunțătorilor de nereguli. Noi avem responsabilitatea noastră și vrem să fim prudenți, nu vrem să depășim uh, cadrul acesteia. Am auzit și comentariu care spunea că dacă nu respect suveranitatea și subsidiaritatea, atunci uh, s-ar putea să fie mai multe probleme decât beneficii și suntem sigur precauți și ținem cont de acest lucru. Și în încheiere, vreau să vă spun că sper că anul viitor, domnule Pirinski, să venim cu o analiză foarte bună a motivelor pentru care nivelul fraudelor a, a crescut. Este din cauza că depistăm mai multe sau pentru că, într-adevăr, lucrurile merg mai prost. Și sper că vom putea să integrăm această analiză deja și să o punem în acțiune la nivelul Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Iavor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru contribuția dumneavoastră și pentru dezbaterea înflăcărată asigurată de cei care au participat în această seară, ca o scurtă reacție la diferitele probleme menționate de dumneavoastră. Eu cred că sunt patru elemente de bază în lupta împotriva corupției și a fraudei în Uniunea Europeană. În primul rând, și aici uh, mă leg de întrebarea uh, legată de prevenție, avem transparența totală. Nu avem fraudă, nu avem corupție dacă avem transparență de exemplu în ceea ce privește registrul obligatoriu pentru lobby în Uniunea Europeană sau în statele membre, unde sunt câteva evoluții îngrijorătoare cu privire la transparență. La fel, e vorba și de o mai bună raportare la nivelul autorităților naționale. Al doilea element se referă la cooperarea aprofundată între statele membre. Doamna Macovei spunea că avem frauda de tip carusel cu TVA, imposibil de combătut fără o bună cooperare între statele membre și între autoritățile din statele membre, ceea ce la ora actuală nu se întâmplă. Al treilea element. Să avem instituții puternice. Discutând despre Olaf, bineînțeles că putem să tot criticăm Olaf, însă Olaf n-are cum să fie eficient fără a fi dotat cu prerogativele necesare. De aceea este foarte important să consolidăm OLAF și să verificăm cum sunt făcute și cum sunt respectate recomandările OLAF în statele membre și avem nevoie și de alte instituții, cum ar fi parchetul european. Și în al patrulea rând și în ultimul rând avem sancțiunile. Aici consider că instituțiile europene se confruntă cu o mare problemă. Cum putem da sancțiuni? Cum putem uh, încuraja statele membre să respecte regulile pe care le creăm noi aici? E esențial să se întâmple asta, fiindcă fără asta nu avem cum să combatem eficient uh, frauda și corupția. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iavor. Dezbaterea s-a închis și votul va avea loc mâine. Euh, Trecem acum la întrebarea cu solicitarea de răspuns oral către o economie de succes.